mit niște amendamente 177 care însosesc acest proiect de rezoluție în speță. Doamna Valenciano, împreună cu ceilalți, au reușit să ajungă la 25 de amendamente de compromis și doamna Valenciano are cuvântul pentru a ne spune ce se întâmplă cu toate aceste amendamente de compromis pe rezoluția cu Cuba. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. în urma acestei discuții cu domnul Lambrinidis și domnul Schaeffer, cred că putem începe ceea ce ar trebui să reprezinte discuția finală la comisie referitor la acest acord de dialog politic și cooperare cu Cuba. Vom discuta în principal despre rezoluția care însoțește acest acord, la adresa ei s-au adus uh, cele mai multe amendamente. Adevărul e că nu era tocmai inspirat să venim cu o rezoluție, dar așa au hotărât majoritatea membrilor acestei instituții. În calitate de raportor am prezentat o rezoluție care este echilibrată, după părerea mea, și care vorbește despre acordul politic și nu despre situația politică. E foarte important să facem această deosebire. Rezoluția însoțește consimțământul nostru față de acordul politic. Nu vom face nimic referitor la situația politică și, insist, este uh, un pas important. Doresc să le mulțumesc colegilor pentru aportul lor. Rezoluția a avut 175 de amendamente, 63 de la Populari, 42 de la Populari, 5 de la Vers, 5 de la GUE, 41 de la ALDE și 5 din partea colegului Castaldo. Din toate acestea, 81 de amendamente au fost încadrate în cele 25 de amendamente de compromis pe care le-am elaborat. Alte 21 de amendamente vor fi sprijinite de mine avem în total așadar 102 amendamente. Practic 57% dintre acestea sunt sprijinite, um, aprobate sau incluse în amendamentele de compromis. Numărul și procentul nu sunt atât de importante pe cât conținutul. Eu am încercat să conciliez cât se poate de mult îngrijorările și interesele pe care le-ați manifestat cu toții, un subiect complicat, un lucru complicat, în această instituție. Știm că configurația variază considerabil în cadrul grupurilor parlamentare, iar ca de obicei, amendamentele de compromis încearcă să întrunească cel mai amplu consens posibil pentru ca raportul să fie coerent. Iar în acest sens, evident, cu toții trebuie să facem concesii, cât și sacrificii, dacă nu, nu am reușit. Pe data de 17 am avut cea de-a doua întâlnire cu raportorii din umbră iar în urma analizării amendamentelor de compromis pe care le-am propus eu, o parte din colegii din grupul popular și din grupul liberal au propus introducerea unor noi elemente. Le-am cerut acestor două grupuri, celor doi raportori din umbră, să îmi trimită comentariile lor. Iar colega de la ALDE mi-a trimis comentariile ei, mulțumesc public pentru activitatea ei de asemenea, doresc să reiau un lucru afirmat la întâlnirea cu raportorii din umbră, de altfel afirmat în cadrul tuturor ocaziilor în care a trebuit să mă pronunț, am aplicat o serie de criterii pentru a accepta sau nu, sau introduce sau nu amendamentele colegilor în amendamentele de compromis. Primul criteriu a fost deja um, explicitată în cadrul introducerii. Vorbim de o rezoluție care însoțește un acord de dialog politic și cooperare. Despre asta vorbim. Există, prin urmare, numeroase subiecte care rămân în afara acordului de dialog politic. Am respins, de asemenea, abordări care erau uh, excesiv uh, de descriptive cu situația din Cuba, tocmai din motivul că nu fac obiectul acestei rezoluții. Am uh, respins de asemenea includerea unor cazuri specifice, referitoare, unor cazuri particulare, referitoare la drepturile omului, un subiect pe care l-am abordat uh, de altfel în cadrul dialogului cu domnul Lambrinidis. Împreună cu dumnealui trebuie să creăm un mecanism de monitorizare a acestui dialog pentru drepturile omului care s-a inițiat cu guvernul cubanez. Este foarte important pentru noi să putem urmări, să putem monitoriza uh, progresele care se înregistrează, însă cazurile particulare nu cred că fac obiectul acestei rezoluții. Asta nu înseamnă că nu sunt importante sau că eh, nu eh, mă îngrijorează. Spun pur și simplu că nu fac obiectul rezoluției. Am elaborat amendamente de compromis care, din punctul de vedere al grupului meu politic, sunt îndrăznese. Nu am încercat uh, să promovez poziția majorității socialiste, ci am încercat să creez o poziție majoritară a Parlamentului. Iar în acest Parlament, după cum vă spuneam, pozițiile sunt foarte divergente. Pornesc la premisa că majoritatea grupurilor politice din uh, acest Parlament doresc uh, o schimbare în Cuba, doresc să vadă o transformare a acestui uh, sistem și mai ales să vadă o îmbunătățire a traiului cetățenilor cubanezi. Fac uh, obiectul așadar unor standarde comune a tuturor grupurilor, însă nu toate grupurile doresc să abordeze aceeași cale. Iată de ce am încercat uh, să întrunesc să strângă amendament de care, după părerea mea, reflectă poziția majorității. Cu toții dorim în cele din urmă ca situația să se îmbunătățească pentru poporul cubanez și să se înregistreze o schimbare. Unii vorbesc de tranziție democratică și așa mai departe. Și cred că instrumentul cel mai important îl reprezintă acordul de dialog politic. Nu înțeleg care ar fi avantajul uh, absenței acestuia sau îngreunarea sa. Prin intermediul unui acord e mult mai simplu să obținem ceea ce ne dorim. Dar pentru a ajunge la un acord, așa cum arată cuvântul însuși, avem nevoie de un acord de partea noastră, cât și de cealaltă parte a oceanului, pentru că dacă nu, nu e un acord. Fără un acord de dialog politic, așadar, cred că va fi foarte greu ca Uniunea Europeană să urmărească de aproape evoluția care se va înregistra în Cuba. Fără acest acord, Uniunea Europeană se va afla foarte departe de acea schimbare și într-o poziție care va permite să influențeze mult mai puțin acel proces de transformare, de tranziție și așa mai departe. Pot să vă ofer o perspectivă rapidă de referitor la compromisuri. Din cele 25 pe care le-am înaintat eu, 8 se referă la drepturile omului, după care am introdus așadar spiritul amendamentelor aduse de colegii mei. Îi se arată Cubei standardele referitor la drepturile omului pe care credem că trebuie să și le asume la începutul acestei noi relații, e vorba de compromisul 4 și 5, am definit angajamentele noastre politice, respectul pentru drepturile omului și libertățile fundamentale, modernizarea economică, uh, prin uh, îmbunătățirea condițiilor de trai ale poporului cubanez, e vorba de compromisul 8 și 24, la compromisul 11 reluăm uh, libertățile fundamentale libertatea de exprimare și asociere și de întâlnire, cât și libertatea pentru societatea civilă și libertatea pentru alți actori politici, fără restricții. Cerem de asemenea garanții pentru apărătorii drepturilor omului. La amendamentul de compromis 13 scoatem în evidență importanța de a promova valorile democratice și libertățile. E un lucru pe care un concept pe care le reluăm de-a lungul textului. La 15 și 20 încă o dată discutăm despre libertate și despre participarea uh, societății civile. Am repetat acest principiu de 3-4 ori. La compromisul 22 vorbim despre îngrijorarea față de situația drepturilor omului. După aceea, discutăm despre contextul politic al acordului și despre așteptările noastre. Am uh, exprimat uh, mai ales această îngrijorare generală referitoare la drepturile omului. Să vedem care sunt obiectivele noastre, pentru că, în calitate de Uniune Europeană, avem obiective. La compromisul nou recurgem la un limbaj destul de clar și progresist, vorbim de reforme politice, de tranziție economică și politic, politică, de folosirea instrumentelor de politică externă pentru a întări dialogul cu societatea civilă, și să se sprijine o tranziție pașnică. Și mi-aș dori ca colegii mei să aprecieze acest text. Vorbim în mod explicit de tranziție democratică. Mi se pare că ar fi imprudent din punctul nostru de vedere, să mergem mai departe. La compromisul 10 scoatem în evidență că obligațiile au un caracter obligatoriu pentru ambele părți. Mi se pare evident, dar totuși Uh, scoatem în evidență acest lucru. Cerem uh, să se pună capăt embargoului, cerem uh, Vorbim despre legislația extrateritorială, compromisul 7 și 25 la 14 și 23 vorbim de liberalizarea economică și despre garanțiile oferite investitorilor. La 26 vorbim despre delegația pe care a hotărât să o trimit acest Parlament se pare că delegația a fost acceptată în cele din urmă, nu în timpul deplasării însă. Dorim să reluăm acest lucru. La compromisul 12 e un compromis asupra căruia trebuie să vă atrag atenția pentru că nu cred că va fi pe placul autorităților cubaneze. Cerem să se facă o tragere la răspundere în mod special uh, o dare de seamă, practic, în fața Parlamentului referitor la funcționarea acordului, să se urmărească, să se monitorizeze în mod specific evoluția acestui acord, având în vedere sensibilitatea politică acestea, iar mai ales având în vedere faptul că ne dorim cu toții să funcționeze acest acord. Cred că în Parlament există un amplu consens în favoarea acordului, același consens care s-a înregistrat și între statele membre, așa cum s-a înregistrat și în urmă cu 20 de ani când uh, poziția comună era pusă în aplicare. Dincolo de um, 90 de acorduri semnate cu Cuba uh, de către 22 de state membre, în timp ce poziția comună era în continuare în vigoare. Mi-aș dori, prin urmare, ca colegii să continue cu eforturile lor ca până acum pentru a sprijini acest acord, pentru că, după părerea mea, reprezintă cea mai amplă bază de consens la care am putea ajunge în Parlament. Cred că este deosebit de important ca rezoluția să fie una coerentă. Nu putem deschide cu o mână ușa și să o închidem cu cealaltă. Dorim un dialog cu Cuba care să satisfacă un nivel înalt de exigențe în ceea ce privește drepturile omului și libertățile fundamentale. Iar credem, cerem ca rezultatele să fie evaluate de acest Parlament. Aceasta este poziția mea la ora actuală. Aș dori să văd care este părerea colegilor. Cred că e important să știți că ambasadorul Uniunii Europene la Havana așteaptă această decizie eu sunt convinsă că vom reuși cu toții împreună să găsim cea mai bună cale, calea care să facă ca, într-adevăr, cubanezii să se bucure de un viitor mai bun. Vă mulțumesc! Thank you to the rapporteur. Then we go to the uh, shadow. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, dăm cuvântul raportorului în umbră pentru PP, domnul Legandes. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Am să încep prin a deplânge faptul că întârzierile avioanelor m-au împiedicat să fiu prezent la întâlnirea cu domnul Lambrinidis, responsabil cu drepturile omului. Îmi închipui că nu a lăsat deoparte prezentarea evoluției uh, lucrurilor în, în Cuba, Îmi cer scuze, prin urmare, că nu am putut uh, fi prezent la întâlnirea cu dumnealui. Am să vorbesc în numele grupului meu, PP. Înțeleg că e un subiect complicat, dificil. Înțeleg de asemenea că doamna raportoare are un rol complicat și dificil. Sunt convins că dânsa este implicată, are o poziție moderată încearcă să găsească un echilibru într-un subiect referitor la care există un acord general, însă e de asemenea adevărat că în anumite situații uh, se poate ca acordul să fie însoțit de, un, de o rezoluție, unde, într-adevăr, se pot regăsi toate aceste nuanțe. E pentru prima dată când uh, mă pronunț și repet că grupul meu dorește să sprijine acest acord, nu, obiect, nu urmărind să laude acest dialog, ci având în vedere șansa istorică care ni se prezintă. Uneori când apar șanse, trebuie să profităm de ele. Și trebuie să lăsăm deoparte discursurile, așa cum a spus doamna raportoare, care ne-am dorit să le pronunțăm, dar care s-ar dovedi inoportin, inoportune. Și eu am să fac un efort și fără îndoială, doamna raportor știe că fac acest efort. Voi încerca ca în grupul meu să se ajungă la un consens uh, de bază referitor la amendamentele de compromis pe care le-a, reprezentat, le-a prezentat doamna raportor. Îi mulțumesc doamnei raportor că a prezentat numeroase amendamente de compromis uh, cu bună intenție încearcă să întrunească și să reflecte toate îngrijorările pe care le-au manifestat grupurile politice. Oricum, uh, îndulcește destul de mult rezoluția și va trebui să facem de asemenea un efort probabil de a tolera această îndulcire a amendamentelor de compromis, având în vedere, după cum spuneam, șansa istorică care ni s-a prezentat. E o șansă pentru ca Cuba să poată să se implice în această călătorie la care a luat parte, au luat parte Statele Unite și la care participă Uniunea Europeană, care trebuie lăudată și la care se pare că va participa și uh, Cuba. Am stabilit cu doamna raportor, la ultima întâlnire cu raportorul din umbră, să-i trimitem un document înscris care să abordeze amendamentele de compromis, dacă există vreun conflict sau uh, dacă există vreo formulare care să reflecte mai bine sentimentele și uh, atitudinile membrilor grupului meu, care să, să, să fie în acest fel uh, exprimate în mod uh, legitim, îngrijorări uh, legitime, dar, după cum bine știm, și această legitimitate unor trebuie ponderată. Știu că membrii grupului meu sunt un pic mai exigenți și le dau dreptate, să vedem dacă vom reuși să adoptăm uh, un amendament de compromis în plus, pe care să-l discutăm cu uh, doamna raportor, pentru ca să nu lăsăm nimic deoparte. Știu că sunt lucruri greu de spus, însă e imposibil să vorbim de Cuba și să nu vorbim de deținuții politici. E imposibil să ne facem că nu auzim atunci când uh, membrii cărora li s-a decernat premiul Sakharov să ne spună să nu facem acest lucru și nu-i vom asculta pentru că vom vota în favoarea acordului și chiar le cerem scuze pentru că au toată dreptatea. Credem însă că politica reprezintă arta posibilului. Oricum, aceste noi amendamente de compromis pe care noi le vom propune doamnei raportor. Vor fi amendamente ponderate și sunt convins că vom ajunge la un acord și cu siguranță vor apărea anumite subiecte care vor trebui discutate în mod inevitabil. Cred că toată lumea așteaptă ca prin această rezoluție să se ceară Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă ca faia de parcurs să fie transparentă, să includă um, obligații pentru ambele părți. Cred că există un amplu consens în acest sens. Însă, din câte văd, nu există un consens în a solicita autorităților cubaneze liberarea imediată a tuturor deținuților politici. Un minut, domnule președinte. Raul Castro, șeful actual al statului, uh, i-a spus uh, unui zarist uh, spune-mi uh, despre ce deținuți politici uh, vorbești, mâine vor fi liberi. E bine, toți acei oameni sunt acum în închisoare pentru că au fost deținuți aparent uh, provizoriu, dar nu au, nu au mai fost eliberați. Disidenții pașnici sunt în continuare hărțuiți, sunt în continuare urmăriți. Comisia pentru Drepturile Omului a înregistrat cel puțin 472 de detenții arbitrare în Cuba. Domnule președinte, am să vă scutesc oricum uh, de toate aceste aspecte. Eu am să fac cu adevărat un efort pentru ca uh, doamna raportor și ceilalți raportori din umbră, cum e firesc, să, deși au criterii diferite de ale mele, să reușim să ajungem la o poziție comună pentru ca rezoluția să reflecte aspectele esențiale și să profităm de această șansă istorică în care ni s-a oferit uh, de a continua cu un nou chip al Cubei și Uniunea Europeană și acest Parlament să contribuie așadar la profitarea de această șansă istorică. Mulțumesc! Next speaker is eh, myself, since I'm also the... Mulțumesc! Eh, vorbesc și eu din numele CRS, raportor din umbra. Vreau să mulțumesc, domnule raportor, pentru tot spiritul de cooperare de care a dat eh, dovadă. Așa cum am spus de mai multe ori, suntem deschiși, însă pe de altă parte, drepturile omului sunt aspectul cel mai important din cadrul acestui uh, dialog și nu credem că partea politică, culturală, economică să joace un asemenea rol pe lângă um, drepturile omului și noi, uh, cei de la ECR, am transmis niște propuneri, niște amendamente. Ne bucurăm că multe dintre acestea au fost preluate, altele nu și probabil că va trebui să mai exercităm în continuare presiuni pentru ca să găsim niște puncte de echilibru. Oricum ne dorim ca dialogul să continue, negocierile să, com- să continue și să găsim eventual o cale de compromis, astfel încât să putem sprijini pe deplin acest raport. Iată, deci, din partea grupului nostru, opinia pe care vreau să o exprim. Acum dau cuvântul reprezentantului doamnei Jimenez de la ALDE. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc uh, uh, doamnei uh, raportor, doamnei Valenciano. Sunt sigură că face tot ce este posibil și chiar mai mult decât atât pentru a progresa. Bineînțeles că face tot posibil pentru a lua în considerare toate opiniile. Eu sunt sigură că acordul este la uh, orizont. Acum ne aplecăm asupra amendamentelor de compromis. Nu dorim ca acestea să nu conțină aspectele cele mai importante pentru noi. Dorim să menținem acest cadru logic pe care ni l-am fixat de la bun început în caz contrar, uh, vom acționa în deserviciul cubanezilor. Uh, și, bineînțeles, mă gândesc la cazul premiului Saharov pe care l-am uh, evocat aici. Este clar că suntem pe cale de a ajunge la un acord, dar cât se poate de eh, nuanțat. Aceasta eh, ne dorim. Ne dorim ceva care să-i ajute pe eh, cubanezi, să-i ajute să iasă din spiritul dictaturii, să fie ceva în beneficiul lor și nu numai vorbe pe hârtie. Ei bine, trebuie să înțelegem că acordul este posibil și să negociem în continuare așa cum am făcut-o și până acum. Vă mulțumesc uh, foarte mult, mulțumesc foarte mult doamna Jimenez, domnul uh, Otarsun din partea verzilor are cuvântul. În primul rând vreau să spun și eu uh, că îmi pare rău că am venit târziu la discuția de dinainte cu domnul Lambrinidis. Am întârziat. Uh, în orice caz, mulțumesc tuturor pentru că se implică în acest dosar. E ceva foarte important, un dialog structurat, fără precedent în relațiile noastre cu această țară. Iată de ce ei îmi pare rău că nu am fost aici când a vorbit domnul Lambrinidis. Așa aș fi putut să îi mulțumesc pentru contribuția sa. Aș dori să spun în numele grupului nostru că amendamentele de compromis ale doamnei Valenciano sunt un exercițiu util și chiar foarte pozitiv. Noi continuăm să spunem că deschiderea relațiilor între Uniunea Europeană și Cuba trebuie să fie uh, însoțită de un sprijin clar și evident din partea Parlamentului European. Este ceea ce ne dorim noi la grupul verzilor. Dorim ca textul acesta să fie obiectul unui consens și, așa cum am spus și în alte cazuri, ar fi uh, foarte prost văzut să lăsăm pe din, pe din afară niște subiecte uh, foarte importante. Știu că s-au făcut niște eforturi, însă n-ar fi bine să dăm un aviz conform pentru acord, iar rezoluția pe care tot noi o să votăm să se bată cap în cap cu spiritul acordului. Aceasta ar fi un mesaj foarte prost. Este foarte clar că drepturile omului interesează pe toți, pe toți. Însă, uh, din cele 25 de amendamente de compromis, doar 8 vizează drepturile omului. Uh, nu știu dacă în uh, într-un alt acord uh, de acest gen al Uniunii Europene mai avem o asemenea, un asemenea accent pe drepturile omului. Nu prea văd alte exemple. În orice caz, textul acesta trebuie să fie cât se poate de consensual. Și să nu uităm că Uniunea Europeană Uh, acționează deja în acest nou cadru. Multe state membre continuă, au început să facă aceste eforturi. Multe doresc să deschidă misiuni în Cuba și nu cred că cineva de aici, în această comisie, dorește să se pună de acord măzișul acestor uh, eforturi sau uh, alte, altor deplasări. Mulțumesc foarte mult, doamnei raportor. Este pe calea cea bună și vom coopera foarte bine și în continuare. Mulțumesc, domnule Orta. Sunt Domnul Salafranca are cuvântul. Președinte, eu cred că el señor de Grande s a explicat muy bien cuál es la posición. Mulțumesc uh, foarte mult, domnul președinte. Domnul uh, Grande Pascual uh, a prezentat foarte bine poziția grupului nostru. 28 de state membre, SAE-ul au hotărât să sprijine Parlamentul și pentru, din perspectiva uh, grupului nostru și pentru raportoare, cred că nu va exista niciun fel de problemă, niciun fel de piedică uh, pentru că acest acord să intre în vigoare. Însă cred că Parlamentul European trebuie să își formuleze totuși uh, poziția, să-și o definitiveze. Nu e vorba uh, doar uh, de uh, Uh, guvernul din Cuba și așa mai departe. Miza o reprezintă principiile noastre importante, drepturile uh, omului și așa mai departe. Uh, mie mi se pare că totul s-a negociat uh, în spatele ușilor închise, cumva pe culoare, și în altul reprezentant pentru drepturile omului, care ne vorbit despre situația drepturilor omului uh, uh, din Cuba, uh, a fost destul de explicit. Noi credem că situația este uh, în continuare foarte uh, gravă, nu e diferit diferită de cea din uh, uh, Peru și din Columbia, cu care am uh, semnat un astfel de acord de dialog politic și de cooperare și cred că trebuie să dăm dovadă de coerență și aș dori să îl, o, o rog pe raportoare în calitate de autor al mai multor amendamente să uh, facă eforturi pentru a uh, include și uh, amendamentele noastre. E foarte important să ajungem la o, uh, o poziție comună, la unison. Eu cred că e foarte important ca Parlamentul să fie foarte clar. Uh, așa cum spunea domnul uh, uh, Pascal de Grandes, nimeni nu dorește să pună bețe în roate acestui acord. Ideea este că acest acord să fie ratificat. E foarte clar din punctul nostru de vedere. Însă trebuie să mai spunem că totuși există totuși anumite uh, anomalii și nu putem chiar așa să închidem ochii uh, la ele. Mulțumim. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Se pare că nu. Atunci, doamna Valenciano, dacă doriți să trageți concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că uh, există uh, mai multe propuneri de amendamente Uh, trebuie să le cântăresc uh, pe toate, dar uh, în orice caz am, eu doresc să obțin un acord de coerent. Pe mine ce mă interesează e coerența. Sigur că toată lumea a spus că intrarea în vigoare a acordului nu trebuie să fie o problemă, e clar, cu toții suntem de acord uh, cu acest principiu, dar uh, totuși trebuie să dăm dovadă de coerență, pentru că una spunem și după aceea facem exact pe invers. Totuși să nu uităm că este vorba de un acord de dialog politic și de cooperare, nu este un acord uh, comercial, nu putem amesteca borcanele și domnul Salafranca știe foarte bine. E un acord care Uh, își propune uh, să reprezintă un prim pas de deschidere față de Cuba. Nu vorbim de un acord comercial, nu vorbim despre respectarea unui set de standarde și de norme tehnice. E clar că în acest context uh, trebuie să se înregistreze progrese, dar suntem totuși foarte, foarte departe de acorduri asemănătoare de tip comercial, care deja au fost menționate. Dar vom negocia până în ultima clipă. În orice caz, scopul meu este să menținem coerența. Dacă ne punem de acord că trebuie să trecem la faza următoare, că trecem la etapa următoare de cooperare cu Cuba, atunci așa vom face și vom uh, încerca să co- consolidăm uh, relațiile noastre, vom încerca să ne apărăm valorile și principiile și așa mai departe. Și așa cum am spus, trebuie să nu uităm că statele membre care uh, unele au uh, deja relații bilaterale destul de avansate cu uh, Cuba. Noi trebuie să ținem cont de ce se întâmplă și uh, astăzi în relația între Cuba și Uniunea Europeană. Mulțumim, doamna Valențianu. Aș dori să vă spun că votul e prevăzut în 20 iunie la Comisia FED votul final la plenară urmând să aibă loc probabil în luna iulie. Am fi putut să trece acum la punctele 8 și 9, acordul cu Noua Zeelandă, dar iată, de această dată suntem înainte, ceea ce înseamnă că facem o pauză de un sfert de oră, ne reîntâlnim la ora 17. Domnul Tanak nu este aici din păcate, domnul raportor. Deci, ne reluăm lucrările la ora 5 și mulțumim încă o dată domnului Șefer pentru prezență.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

we will resume the meeting. Începem din nou. Suntem la punctul 7. Președintele se corectează, deci trecem la punctul 8 și 9. Acordul de parteneriat între Noua Zeelandă Uh, și Uniunea Europeană Uniunea Europeană și uh, Noua Zeelandă încă încearcă să uh, întrețină parteneriatul de uh, dialog politic și de cooperare. A fost semnat în octombrie 2016. Acordul reprezintă un cadru politic pe, cu bătaie lungă pentru relațiile politice între UE și Noua Zeelandă, se axează pe uh, puncte de uh, interes comun, uh, drepturile omului, combaterea terorismului, cooperare economică, schimbare în domeniul cooperare în domeniul schimbărilor climatice. Noile negocieri pentru acordul vor fi lansate în curând Premierul uh, uh, nou zeelandez a fost în ianuarie în vizite la noi, uh, doar la câteva luni după ce și-a preluat mandatul. Arată acest lucru cât de mult preț pune pe relațiile noastre. Aș dori să dau rapor, cuvântul raportului AFET, domnului Tano, care a depus o propunere de recomandare, la fel ca și o rezoluție. Domnule Tonoc, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest acord de parteneriat în ce privește relațiile și cooperarea, PARC, numit uh, în mod foarte sexy, este o inițiativă binevenită. Noua Zeelandă este unul dintre partenerii cei mai strânși cu noi. E o țară cu care avem uh, valori și interese comune. Parc se bazează pe declarația existentă semnată în urmă cu 10 ani, în 2007, care a uh, consolidat aceste legături strânse și care ne permită, permite un dialog uh, uh, mai sistematic și o cooperare mai strânsă. Și mă bucur de faptul că am reușit să includem și o rezoluție împreună cu această propunere de consimțământ din partea Parlamentului European. Astfel putem să sprijinim din nou acordul nostru și să ne exprimăm solidaritatea cu Noua Zeelandă. PARC acoperă foarte multe domeniile în care sperăm să obținem rezultate la fel ca acordul de parteneriat strategic semnat cu Canada. Am fost raportor și pentru, acest, uh, pentru Comisia noastră și pentru Parlament combaterea terorismului și a criminalității organizate, sprijinul pentru dezvoltarea globală, cooperarea la nivel multilateral și combaterea schimbărilor climatice și sprijinirea dezvoltării durabile, iată prioritățile noastre comune. Noua Zeelandă este un pionier în sectorul uh, energiilor regenerabile și s a schimbat și și-a fixat uh, obiective clare pentru reducerea hidrocarburilor, uh, obiective asemănătoare cu cele pentru multe state membre. Uh, se propune combaterea schimbărilor uh, climatice, mai ales prin uh, sursele regenerabile și de asemenea se propune și ocrotirea biodiversității. Eu sprijin această abordare. Articolul 15 pune accentul pe cooperarea strânsă pentru a um, aplica măsurile sanitare și fitosanitare și astfel angajamentul um, ambelor părți este foarte clar. Park uh, reafirmă termenii de participare a acordului din 2012, care permite Noii Zeelande să-și aducă contribuția la uh, sau să participe la uh, misiunile noastre militare. Noua Zeelandă are o contribuție foarte importantă în domeniul cooperării internaționale, un rol care este foarte impresionant dacă ne gândim la uh, dimensiunea redusă a țării acesteia și situația sa geografică și-a dus uh, contribuția la uh, misiunea EUNAFOR uh, Atalanta de combaterea uh, pirate pirateriei. Și sperăm să avem o cooperare și mai strânsă de acest uh, tip în domeniul inițiativelor din domeniul securității și apărării. Aș dori să mai menționez rolul pe care Noua Zeelandă l-a jucat în misiunea polițienească din Afganistana noastră, uh, Uh, în urma reuniunii din uh, Bruxelles cu privire la uh, Afganistan a fost semnat parc în octombrie 2016. În ceea ce privește rezoluția ca atare, Uh, eu cred că sunt în asentimentul tuturor când spun că uh, tonul pozitiv pe care îl conține această rezoluție reflectă abordarea pozitivă pe care Parlamentul o are față de Noua Zeelandă și crede că relațiile între Uniunea Europeană, statele membre și Noua Zeelandă reprezintă, își aduc um, contribuția la pacea în lume. Uh, mâine e termenul pentru amendamente. Voi încerca să uh, includ câteva sugestii care nu au putut fi incluse, mai ales în ce privește inițiativele regionale pe care ambele părți le susțin. Sper că majoritatea colegilor și grupurile politice vor da dovadă de spirit constructiv uh, pentru o relație cât mai bună între UE și Noua Zeelandă. Cred că semnarea PAR nu este doar o evoluție pozitivă în ce privește relațiile între Noua Zeelandă și Uniunea Europeană, ci face parte dintr-o evoluție mai vastă și o poveste de succes pentru Uniunea Europeană în care vedem că putem avea acorduri cu țări terțe, atât în ce privește cooperarea politică, cât și în ce privește comerțul liber. Uh, CETA, de exemplu, uh, a fost uh, un uh, semieșec, uh, însă acest uh, acord reprezintă o nouă etapă cu zona um, ACP, pentru că noi intenționăm ca în anul următor să avem noi acorduri cu Australia și cu Japonia. Și astfel putem transmite un semnal puternic față de toți cei care încearcă să submineze beneficiile aderării la Uniunea Europeană. În concluzie, în urma negocierilor, lansării negocierilor Brexit, vă pot spune că în Regatul Unit încă există există o viziune uh, colonialistă și uh, Regatul Unit nu va putea avea uh, relații uh, fructuoase cu țări precum Canada, Noua Zeelandă, pentru că va trebui să negocieze uh, pe cale bilaterală aceste acorduri uh, care vor fi uh, finalizate în 2019 uh, în Uniunea Europeană, tocmai când uh, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum dăm cuvântul raportorilor din umbră, numele grupului PPE, domnul Ungarinu. Yeah, thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte puțin aș avea de adăugat uh, după domnul Ungureanu. Ehm, cer scuze, deci ehm, după cele spuse de către domnul Tenoc, nu prea aș avea prea multe de adăugat. Într-adevăr, este un raport necontroversat. Ehm, cu toții suntem de acord că Noua Zeelandă este un partener minunat pentru Uniunea Europeană. Cu toții avem aceleași valori și interese în pofida distanței geografice foarte mari. Acest acord de parteneriat cu privire la cooperarea și relațiile cu Noua Zeelandă repre, reafirmă aceste uh, relații excelente politice, economice și în domeniul cercetării și inovării. Domnul Tenoc a făcut o muncă minunată, ca întotdeauna, deci prin proiectul său de raport, eu nu cred că vor exista dezacorduri în ce privește fin, uh, forma finală a raportului. Noi vom înainta totuși câteva amendamente, însă ele nu vor uh, fi modificări majore la conținut, uh, deci sper ca acest nou acord UE-Noua uh, Zeelandă să deschidă calea pentru un acord comercial cuprinzător, care este etapa următoare și etapa logică, după părerea mea. Mulțumesc! Nu e nimeni din partea socialiștilor și democraților, deci îi dăm cuvântul doamnei Nicolae din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, în numele grupului ALDE. Salutăm și noi această rezoluție și mai ales abordarea raportorului. E într-adevăr uh, extrem de pozitivă. Se subliniază relațiile uh, seculare dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă. Avem într-adevăr valori uh, comune la nivel internațional. Uh, intervenim într-adevăr în același timp, se știe faptul că Noua Zeelandă, chiar dacă este atât de îndepărtată geografic, de noi s-a uh, implicat în misiunile uh, Atalanta în Afganistan, deci în uh, zonele de conflict. În luna octombrie anul trecut am avut acest acord de parteneriat. E un cadru foarte important uh, pentru relațiile dintre UE și Noua Zeelandă Acordul uh, se referă și la chestiuni legate de combaterea criminalității organizate, a terorismului, mai ales a uh, uh, cibercriminalității. Noua Zeelandă are o experiență vastă în acest domeniu, are și tehnologia necesară. Sigur că noi așteptăm noul acord comercial pentru că UE este al treilea partener pentru Noua Zeelandă la comerțul cu bunuri, ceea ce înseamnă că, iată, deja avem econo- relații economice foarte bune Am dorit mai ales să salutăm cooperarea sectorială, deci în domeniul agriculturii, al pescuitului, al energiei, cercetării, tehnologiei, al dezvoltării. Și noi vom uh, pregăti ceva amendamente, dar nu ne depărtăm prea mult de linia domnului Tanac. În orice caz, sper să încheiem, să finalizăm această rezoluție și să încheiem uh, acordul uh, politic și juridic în urma unei cooperări excelente pe care o avem între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă. Mulțumesc! Mulțumesc! N-a mai cerut nimeni cuvântul. Domnul Scholz, mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt raportor din umbră și nu vreau să mă amestec în uh, activitatea colegului care se ocupă de din partea grupului meu. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru proiectul de rezoluție, dar aș dori să mă refer la uh, trei aspecte importante în acest domeniu al acordului de liber schimb și al cooperării economice, al uh, cooperării comerciale între UE și Noua Zeelandă. Bineînțeles, trebuie să avem uh, relații bilaterale. Sigur că trebuie să ținem cont și de negocierile în curs cu Australia. Cred că trebuie să fim foarte prudenți și să vedem uh, care uh, e natura parteneriatului economic pe care ni-l dorim, astfel încât să nu punem bețe în roate dezvoltării durabile a Noii Zeelande. trebuie să avem o viziune pe termen lung, deci pe o perspectivă pe termen mediu și lung și probabil că vom depune și câteva amendamente în acest sens. Apoi, și în ce privește cooperarea culturală și științifică cu Noua Zeelandă, trebuie să identificăm noi zone de cooperare în interesul nostru al tuturor. Mulțumesc! Charles Tenoc, dacă doriți să luați cuvântul pentru concluzii. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut uh, laudele din partea colegilor. Se pare că este un raport necontroversat relațiile între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă. Vor fi uh, numite relațiile cele mai strânse cu o țară care împărtășește toate valorile noastre în ce privește democrația, statul de drept, drepturile omului și care are o aceeași abordare ca și noi în ce privește uh, provocările globale, încălzirea globală, care va avea uh, un efect direct al asupra regiunii respective, deci uh, Pacific și microstatele de acolo. Bineînțeles că aștept uh, amendamentele, voi încerca să dau dovadă de spirit constructiv, voi încerca să obțin un raport uh, cât mai bun pentru a îmbunătăți relațiile uh, și prietenia cu această țară atât de îndepărtată, dar atât de aproape de noi. Termenul pentru amendamente este mâine, le vom citi, vom avea o reuniune cu raportorii alternativi cât mai repede. Mulțumim! Termenul este mâine la ora 11, am spus de mai multe ori acest lucru. Per ansamblu, ce vă pot spune este că ne vom întoarce la acest punct în 7 septembrie. Secretariatul mă informează că punctul 7 va fi amânat pe mâine, având în vedere că nu avem uh, prea mulți colegi care au participat la misiune și deci uh, mâine vom trata acest punct și deci încheiem lucrările de astăzi. Începem mâine la ora 9. Mulțumesc!